Good evening, colleagues. Um, we begin with our chair's announcements, the linguistic profile. Dragi colegi, începem cu anunțurile președinției. Nu avem interpretare în malteză, gaelică, daneză și malteză. Apoi, acte delegate, acte de punere în aplicare. Pe 8 noiembrie, Parlamentul a primit o decizie care înlocuiește un regulament din partea Comisiei în ceea ce privește vizele. Toți membrii ei au primit aceste informații prin intermediul newsletterului Comitologie în timp util. Dacă doriți să ridicați obiecțiuni, ca și membrii, vă rog să informați secretariatul până pe 24 noiembrie și vom vota raportul doamnei Corața Build în această seară la ora 8. Și dacă mai aveți alte eh, lucruri de spus, să le spuneți. Dar, în orice caz, pentru vot, sper că o să aveți cu toții cartele de vot. Domnul Engel este prezent. Putem să trecem imediat la punctul 3. Vom avea o ședință de numai o oră în total până la 8 jumătate. Punctul cel mai consistent este punctul 3, raportul anual referitor la situația de fundamentale în UE în 2016. Pe 19 octombrie, domnul Engel, care este raportorul nostru pentru acest raport, și-a, și-a prezentat uh, proiectul de text și au, au fost prezentate peste 500 de amendamente, aproape 600 de amendamente și îi dau cuvântul imediat domnului raportor. Frank, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, Claude. Ai spus pe bună dreptate că sunt pe jumătate mulțumit că sunt 596 de amendamente. Mă așteptam uh, să fie poate o mie de amendamente, dar cred că și cu această sumă de 596 mă mulțumesc Bineînțeles că vom avea de lucru uh, și nu glumă pentru a ajunge la amendamente de compromis. Știi bine poziția mea. Avem uh, considerente tehnice pe un astfel de raport, pe de altă parte mesaj politic de transmis și mă uh, concentrez pe statul de drept, migrație și așa mai departe, având în vedere actualitatea. Iată aceste principale axe pe care le-am identificat și pe acestea vor merge și amendamentele de compromis pe care doresc să le avem cât mai multe posibil. Vor exista, bineînțeles, anumite probleme care vor fi menționate de colegi care nu au aceeași poziție ca și mine, de bună seamă, și chiar și aceste condiții sunt idei pe care sunt gata să le preiau. Despre ce este vorba? Grupuri minoritare sau minorități, atât minorități sexuale, cât și minorități în sens uh, tradițional vorbind, din perspectiva drepturilor fundamentale și voi încerca să mă inspir din tot mai multe surse posibile și idei, apoi problema copiilor, preocupările legate de această categorie și acestea sunt, bineînțeles, preluate în raport. Există riscul, bineînțeles, de fapt există mai multe riscuri în sensul că dacă acestea se întâmplă, s-ar putea ca textul să fie foarte lung. Nu vrem acest lucru. Voi încerca să integrez cât am de sugestii de la colegi, fără ca textul să fie mult prea lung, dar vom vedea miercuri la întâlnirea raportorilor din umbră și sper că colegii vor veni. Voi vedea așadar la acel moment în ce măsură mai pot să mai scot uh, elemente din text pe aici, pe acolo Uh, elemente care pot să fie în continuare superflue și să nu impieteze asupra substanței. În orice caz, mă străduiesc să fie scurt, așa cum am spus de la început. Pe scurt și în concluzie, voi prelua ce pot din sugestiile exprimate, pentru că nu e vorba aici de un subiect uh, tip uh, partinic sau ideologic, nu, este un raport uh, care este o sarcină instituțională pe care ne-am asumat-o pentru că în toată Uniunea Europeană, pe tot cuprinsul acestea, situația drepturilor omului rămâne în continuare nemulțumitoare și nimeni nu scapă uh, de probleme, de critici și trebuie să le menționăm și va trebui să vedem și ce se va întâmpla după vot, ce votăm acest uh, raport și cu asta mă opresc. Mulțumesc foarte mult, Frank. Avem aici câțiva raportori din umbră și vă mulțumesc pentru prezența în această seară de luni la Strasburg. Cecil Chienghe din partea socialiștilor. Te rog. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Claude. Vreau să mulțumesc domnului raportor pentru prezentarea pe care ne-a făcut-o. Vreau să reamintesc că împărtășesc uh, atât forma cât și fondul uh, cu acest raport din 2016, o structură mai flexibilă, mai puțin stufoasă, bazată uh, nu neapărat pe o colectare constantă de informații, este ceea ce am zis la început. Deci o sinteză, o sinteză dar care să nu fie pusă pe seama uh, substanței, a fondului. Uh, s-au prezentat multe amendamente și cu siguranță raportorul va putea să se inspire din ele pentru a-și consolida textul, conținutul acestuia, fără a cădea în păcatul repetițiilor inutile. Așa cum a spus uh, domnul raportor, se aștepta la încă și mai multe, mult mai multe amendamente, dar tot avem aproape 600. Anumite elemente sunt uh, esențiale. Uh, și, bineînțeles, uh, în acest sens mă refer la ideile grupului nostru politic uh, și accentul pus pe statul de drept. Mi se pare că structura este bună, ideea este bună, dar există elemente care trebuie să fie mai bine accentuate în ce privește statul de drept, invocând articolul 2 din tratate, dar având și alte instrumente la dispoziție, folosindu-le uh, pentru a promova acesta de drept, mai ales uh, făcând uh, apel la articolul 7. Apoi, imigrație și integrare. După grupul, părerea grupului nostru, acesta este partea mai slabă din acest raport, cu o terminologie destul de puțin clară și care nu ține cont de însăși poziția Parlamentului adoptată într-o rezoluție anterioară și se concentra exclusiv pe Africa, pe când vorbim despre uh, statul de drept în uh, Uniunea Europeană. Amendamentele noastre redimensionează așa cum trebuie problema migratorie, punând accentul, accentul pe ceea ce nu au făcut statele membre, uh, pe problemele de lipsă de cadru juridic și, încă o dată, pe lacunele uh, și problemele uh, care provin din uh, statele membre, fără să uităm nici motivațiile care îi conduc pe acești oameni să migreze înspre Europa. În orice caz, trebuie să uh, punem accent pe lupta împotriva tuturor discriminărilor, mai ales împotriva femeilor și a copiilor. Am cerut și un fond special pentru drepturile omului și drepturile fundamentale în Europeană Cred că dacă facem toate aceste demersuri, vom avea la un uh, raport uh, complet săptămâna viitoare. În această săptămână, mai bine zis, ne întâlnim cu toții cu raportorii în umbră și din partea grupului nostru suntem dispuși să facem uh, compromisuri pentru a putea consolida acest proiect de raport. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, uh, Cecil. locuindu pe domnul lui Michel, doamna Natalie Grisbeck. Mulțumesc foarte mult, uh, Claude. Da, îl înlocuiesc într-adevăr pe lui Michel ca și raportul din umbră din partea grupului nostru de la ALDE și o să încerc să fiu uh, fidel uh, spiritului său și a ideilor pe care le are pe marginea acestui raport. Vreau să mulțumesc lui Frank Engel pentru că avem un raport de înaltă ținută. Domnul lui Michel subscrie pe deplin abordării lui Frank, astfel încât raportul să nu aibă o tentă ideologică, așa cum s-a spus aici, nu, în acest păcat nu se cade, ci să existe ceva mai puternic ca și mesaj politic pe acele tematici alese, migrație și guvernanță. Acestea sunt idei foarte bune. Cât privește guvernanța, având în vedere ce se întâmplă în actualitate, Parlamentul trebuie să intre într-o dezbatere de fond, să-și aducă contribuția astfel încât uh, raportorul să poată într-adevăr să uh, consacre acea idee a unei guvernanțe europene comune. Pentru că nu dorim, bineînțeles, să avem un club heteroclit în care fiecare își face regulile, uh, și să cădem în păcatul dialogului surzilor. Cât privește anumite probleme și preocupări, lui Michel își dorește să se pună mai mult accentul pe ascensiunea extremismelor și a populismului, în contradicție totală cu construcția europeană, cu valorile acesteia și care amenință direct drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni. Bineînțeles, acestea se leagă direct de problematica guvernanței deci trebuie uh, bine evidențiate în acest raport, conform domnului lui Michel. El mai subliniază uh, faptul că are uh, experiență, pentru că în trecut a mai lucrat pe acest raport uh, și ca raportor și ca raportor din umbră și în acest sens dorește sublinieze faptul că nu este un exercițiu simplu, Uh, de realizat, însă are încredere în raportor cum că uh, va găsi forța și rațiunea de a merge mai departe cu uh, un text concis, pertinent și cu o cooperare de plină din partea raportorilor din umbră. Vă mulțumesc foarte mult! Very much. Mulțumesc, Natalie! Laura Ferrara de la FTD. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și eu domnului uh, raportor pentru acest proiect de raport, care este o bază bună de plecare pentru munca noastră și eu am fost raportor uh, între 2013-2014 pe acest raport și știu cât de greu este să sintetizeze asta într-un proiect de raport, un subiect atât de amplu și atât de uh, sensibil în același timp. Mi-aduc aminte cât de greu a fost să ajungem atunci uh, la amendamente de compromis ne sacrificând structura care trebuie să rămână clară, precisă și așa mai departe. Și sunt de acord cu ce ați spus, că trebuie identificate niște priorități, niște subiecte prioritare și un, să rămână totuși un text lezibil, cu mesaje clare și precise. Anul 2016 este un an foarte important din punctul de vedere al fluxurilor migratorii, a gestiunii acestora și, după dreptate, se pune accent pe această tematică și ca să pun accentul așadar pe acest subiect. Exact pe, acest, pe această idee merg o serie dintre amendamentele noastre care doresc să sublinieze o serie de aspecte de acest gen din proiectul de raport. Am dori mai cu seamă să se spună uh, în ce măsură Uniunea Europeană trebuie să dea mai mulți bani pentru a lupta împotriva traficului de ființe umane și să uh, ofere o alternativă la uh, imigrația neregulată, ilegală. Și aici așteptăm ca Parlamentul European să condamne cu tărie orice fel de acord încheiat cu regimurile dictatoriale sau cu regimuri care nu respectă drepturile fundamentale și care nu declară că doresc și ele să reducă fluxul de refugiați. Lupta împotriva corupției, de asemenea. Mă bucur că domnul raportor introduce această idee în proiectul său de raport și trebuie, bineînțeles, spuse mai multe despre acest subiect. Corupția, știm bine, este o plagă, un flagel care subminează direct democrația, drepturile omului, statul de drept uh, și viața tuturor cetățenilor. Și e vorba de turnarea fondurilor uh, publice, până la urmă, reducând uh, nivelul serviciilor publice, nivelul de viață, pur și simplu. În 2013-2014 am abordat acest subiect în raportul respectiv și mă bucur că facem din nou acest exercițiu și pentru 2016. Mi-ar face plăcere ca Comisia în într-adevăr să dea curs cererilor Parlamentului nostru și în uh, cooperare cu uh, agenția EFRA în ceea ce privește identificarea stării drepturilor fundamentale în fiecare stat membru pentru a identifica lacunele în fiecare stat membru și nu uh, să fie pur și simplu reacții ex post la anumite critici. Sprijinim, sprijinim pe domnul raportor și sper că vom avea o muncă bună împreună pentru amendamentele de compromis. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Peter Niederman. Mulțumesc, Laura. Mulțumesc foarte mult. Înainte de toate, aș dori să mulțumesc raportorului pentru efortul dumnealui. Sunt absolut convins că reprezintă un bun început pentru o dezbatere Ronică. Mi-a plăcut foarte mult la începutul raportului că s-a menționat statul de drept, pentru că nu există drepturi fundamentale. Fără statul de drept este o cerință cheie pentru apărarea drepturilor fundamentale. În același timp însă trebuie să vă mărturisesc că dacă parcurg raportul anterior, trebuie să recunosc că situația drepturilor fundamentale se înrăutățește tot mai mult. De pildă ce s-a întâmplat acum dou- două zile la Varșovia, când 60 de mii, 60 de mii de demonstranți vorbesc despre uh, o Europa cu sânger pur. Și se întâmplă în secolul 21. Nu au fost doar demonstrați uh, din Polonia, ci și din Ungaria. Vedem că există o mișcare internațională puternică de dreapta, de extremă dreapta. Este așadar o situație pe care trebuie să o luăm în calcul, la care trebuie să ne gândim, pentru că reprezintă un pericol pentru drepturile fundamentale. Iată de ce trebuie să discutăm în termeni cât se poate de expliciți și sper că vom reuși să amintim această situație în amendamente și faptul că astăzi, după părerea mea, cel mai periculos fenomen îl reprezintă violența și activitățile de extremă dreapta. Mai dorește altcineva să ia cuvântul pentru referitor la raportul lui Frank Engel? Frank, dorești să răspunzi? Da, mulțumesc. După cum uh, spuneam, oricum ne vom întâlni miercuri pentru a trece în vedere amendamentele de compromis, cred eu, destul de complete pe care le voi uh, propune miercuri. Am să încerc să vi le trimit cât se poate de repede Având în vedere însă că nu prea avem timp și au trecut doar câteva zile de când am primit amendamentele, suntem un pic contra cronometru. Obiectivul meu este de a fi cât se poate de exhaustiv și de complet uh, miercuri, pe cât uh, se poate, și repet dorința de a include toate propunerile făcute referitor la toate secțiunile, inclusiv, de pildă, abordarea lui Cecil referitoare la migrație. Trebuie să fiu succint și concis uh, și sper că vom găsi o cale de a atinge acest obiectiv. Vom lua de asemenea în calcul elementele propuse de lui Michel pentru a consolida caracterul incisiv când vine vorba de statul de drept. De asemenea, sunt gata să preiau elementele propuse de Laura și colegii de la FDD referitor la corupție. E un element la care, pe care nu l-am putut extinde pentru că nu aveam suficient spațiu. Însă e clar, trebuie să avem o atitudine fermă față de corupție și explicit referitor la daunele pe care le provoacă și le aduce societății noastre. Sunt convins oricum că vom reveni referitor la alte aspecte pe parcurs. Mulțumesc că întotdeauna e un efort să finalizăm acest raport, așa că îți mulțumesc ție și raportorilor din umbră. Termenul limită este 11 decembrie. Votul este prevăzut la ora 8, dar mă întreb dacă oare cumva am reușit să abordăm acum următorul punct de pe ordinea de zi pentru a ne simplifica un pic viața tuturor. Uh, trecem acum la ce punct? Punctul 7, spune domnul președinte. Sau la punctul 6, dorești să preiei acum acest punct, uh, să-ți audă lumea cuvintele de înțelepciune? Dragi colegi, trecem la punctul 7. E vorba de prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului. Judith Sargentini ne va prezenta cum stau lucrurile la ora actuală cu negocierile. Am să sar peste introducere și am să dau direct cuvântul raportoarei noastre. Te rog. Mulțumesc. Da, am câte ceva să vă spun referitor la felul în care negocierile cu Consiliul și Comisia evoluează referitor la spălarea de bani. Trebuia să uh, organizăm acel dialog, la trilog mâine după amiază la ora 4, însă trebuie să vă mărturisesc că Consiliul mi-a spus că nu are mandat de negociere. Se spera că ar fi fost trilogul final pentru a putea ajunge la un acord. Negociem deja de peste un an sub președinția malteză la început și înțelegeți că vine vorba de transparență și încredere e greu cu maltezii. După care cu estonienii care, într-adevăr, s-au străduit din răsputeri. Însă, li s-a spus săptămâna trecută că nu pot continua și nu pot ajunge la un acord cu noi pentru că nu au o bază. Iar având în vedere LuxLeaks, documentele Panama, documentele Paradise Papers. E de neînțeles de ce statele membre nu se pot organiza odată și să vină cu legislație care să încurajeze transparența și să combată evaziunea și frauda fiscală. E greu pentru că vedem că există o atitudine laxă față de acele persoane din politică, din, de pe scena politică, care comit aceste încălcări, care profită de aceste lacune juridice. Iar când uh, vine vorba de entități din afara Uniunii Europene, vedem în documentele Paradise Papers cum companiile deplasează diferite active din în Uniunea Europeană în afara ei și înapoi înăuntru. Dacă permitem toate aceste manevre, nu facem decât să creăm o lacună uriașă. Și vă povestesc toate acestea pentru că încercăm să ne gândim cum să continuăm. Nu am reușit să discut cu raportorii din umbră, nu am reușit să discut cu co-raportorul meu. Mâine la ora 3 avem întâlnire cu raportorii din umbră și trebuie să ne punem de acord cum vom proceda mai departe. Vă spun însă de pe acum că avem un Consiliu incapabil de a se organiza și de a ajunge la un acord cu noi, având în vedere contextul actual politic cu documentele Paradise Papers. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, Judith, nu puteai să spui lucrurile mai răspicat, mai ales uh, când vine vorba de poziția Consiliului. Întâlnirea de la 3 cu raportorii din umbră. Mă întreb dacă cineva are întrebări pentru Judith, observații, nelămuriri, dubii referitor la un dosar atât de important, mai ales având în vedere contextul actual. Nu foarte bine, am ajuns uh, așa uh, încet, încet uh, la 8 fără 7. Trecem la următorul punct, am putea trece la punctul meu. Nu cred însă că raportorii mei din umbră sunt în sală. Mrs. Um, that's okay. No, no, I can, I can do mine quickly, if that's okay. Uh, colleagues, would you mind... Dragi colegi, oare v-ar deranja dacă trecem la un alt punct, la următorul de pe ordinea de zi, pentru că așa scurtăm un pic uh, ordinea de zi și economisim timpul. Nu văd uh, ca colegii să fie foarte îngrijorați. E punctul 5. Punctul meu vă deranjează dacă mă ocup de el? Hai să trecem așadar la punctul 5, condiții de intrare și de a resortisanților țărilor terse în scopul ocupării forței de muncă de înaltă calificare. E acea carte albastră, foarte succint. Eu sunt raportorul uh, la acest dosar. Parlamentul și-a adoptat poziția pe 15 iunie, Consiliul pe 26 iulie, discuțiile înaintează, Toată lumea a dat dovadă de cooperare, președinția și comisia, mai există însă câteva puncte care urmează a fi discutate. I, I the blue card is not of huge interest to everyone, but um, I'll get through this. Uh, there are firstly, um, we have the harmonization. Mai întâi, e vorba despre armonizarea schemelor care există în Uniunea Europeană și un alt subiect care trebuie discutat este extinderea sferei de acoperire pentru protecție internațională pentru acești beneficiari și ce competențe trebuie incluse. Și avem competența comună împreună cu altă comisie parlamentară pe acest subiect. Și uh, vreau să mulțumesc uh, președinției Estone, care a făcut eforturi uh, pentru a ajunge la un acord împreună cu uh, noi, cu Parlamentul. Văd că domnul Engel, care este raportor din umbră, e de față. Nu văd alți colegi, raportori din umbră. În fine, dacă aveți întrebări în ceea ce privește felul în care progresează discuțiile în trilog, vă rog să-mi spuneți. Dacă nu, atunci... Cecil, aveai o întrebare referitor la cardul albastru? Te rog. Si, e proprio breve peche. Uh, da, foarte succint. Noi am lucrat foarte mult timp pentru că tocmai regulamentul de la Dublin e un punct foarte important. Eu aș vrea să știu dacă Consiliul ia în calcul pachetul în ansamblul său și își dă seama că fiecare punct e important. Niciunul din punctele asupra cărora lucrăm e mai puțin important decât altul. Iată de ce este deosebit de important ca întreg pachetul în ansamblul său să fie aprobat. Eu aș vrea să știu ce părere are Consiliul. Da, mulțumesc, Cecil. Când vine vorba de cartonașul albastru, de carte albastră, îmi cer scuze, um, Consiliul crede că ține de migrație, însă Comisia și noi considerăm că trebuie să fim rezonabil în ceea ce privește căile legale pentru migrație. Și e vorba de o revizuire, nu e propunerea inițială, ci e vorba de o revizuire a acelei carte albastre care nu prea e folosită de statele membre, cu câteva excepții. E vorba de a îmbunătăți practic oferta legală, oferta căilor legale de migrație. O măsură pe care poate ați remarcat-o se referă la armonizarea schemelor sau beneficiarii de protecție internațională care în curs de discuție încă nu am reușit să trecem peste acest scop. S-ar putea să fie inter- de interes pentru tine. Cred că ar trebui să avem totuși aceste căi legale de migrație în discuție și le mulțumesc raportorilor din umbră pentru tot efortul depus pentru a ne asigura că avem această posibilitate a migrației ilegale și că aceasta rămâne pe calea juridică. Există, mă mai există întrebări? Birgit? Birgit Sipel? Nu, îmi cer scuze, eram un pic nedumerită, m-am aflat în afara sălii, doream să iau cuvântul la punctul 6, dar am înțeles că acum suntem la punctul 5. Da, am uh, luat-o un pic uh, pe ocolite, ca într-un roman al lui Kafka. Am reușit să sar peste câteva puncte, uh, să preiau, să discutăm câteva pentru a face ca timpul să treacă și să ajungem la ora 8. Am discutat punctul 5 așadar, punctul 7, dar nu am ajuns încă la punctul 6. Vom vota după care trecem la punctul 6. Cred că putem deja trece la vot pentru că toată lumea e în sală. Okay, colleagues, if everyone is ready, we can uh, proceed to the vote. Dragi colegi, dacă toată lumea este gata, putem să trecem la vot. Vă rog să luați loc. Dacă toată lumea este așezată, atunci putem începe. Okay, and we begin, uh... Foarte bine și avem un singur vot astăzi Proiectul de raport în ceea ce privește implementarea directivei Uniunii Europene, Parlamentului și a Consiliului din decembrie 2011 referitor la combaterea abuzului sexual și exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantine. Raportor este doamna Corața Bild. Ana Maria, dorești să iei cuvântul înainte de vot? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor grupurilor politice, raportorilor din umbră, uh, colegilor, pentru că am reușit să ajungem la un, un text foarte puternic, un mesaj foarte clar și anume că trebuie ca statele membre să acționeze mai puternic, mai repede, mai eficient pentru a avea o politică de zero toleranță față de exploatarea sexuală a copiilor. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult și acum putem trece la vot și începem cu compromisul 3. Se supune la vot, s-a deschis votul. S-a închis votul. that is carried. Se adoptă. Compromisul 1. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 2. S-a deschis votul. Closed. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 52. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 53. S-a deschis votul. Să închizi. Se adoptă. 54. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 59. S-a deschis votul. S-a închis votul.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 Se adoptă. Compromisul 4. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 68. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 69. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 70. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 71. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 73. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 74. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 75. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 77. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 6. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 81, a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 83. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 84. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 85. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 8. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 92. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 94. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 95. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 96. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 97. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 98. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 9. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 10. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 11. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 112. S-a deschis votul. Cred că e un minus acolo. S-a închis votul. Se respinge. 113. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 114. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 115. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 12. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 122 și 48, pentru că sunt identice. S-a deschis votul. 122 și 48, identice. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 123. S-a deschis votul. Close. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 13. S-a deschis votul. Close. Se adoptă. Amendamentul 126 și 128 identice. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 133. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 14. Compromisul 14 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 15 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 144. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 145. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 146. S-a deschis votul. Nu, 146, uh, spune domnul președinte, îmi cer scuze, e caduc. Atunci trecem la compromisul 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 155. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 156. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 17. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Referiri. Avem un vot în bloc de la amendamentul 1 până la 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerente. Amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 12. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 13. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 15. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 16. S-a deschis votul. La amendamentul 16 am înțeles că cineva de la PPE în plus a votat, deci cineva trebuie să-și retragă cardul de vot. Nu știu de ce s-a întâmplat asta tocmai acum, atât de târziu, dar dacă puteți să... Da, s-a rezolvat. Putem să încheiem, închid, închidem votul. Se adoptă. 17. S-a deschis votul. S-a închis. Se adapta. Amendamentul 19. S-a deschis votul. S-a închis. Se adapta. Amendamentul 22. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 23. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 25. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 26. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 27. S-a deschis votul. 27 și 28. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 29. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 30. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 32. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 34. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 35. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Vot final, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? și se adoptă. 46 de voturi pentru, unul împotrivă, o abținere. Felicitări, doamnei Corața Bild. Mulțumesc, dragi colegi, iată că am încheiat, am încheiat voturile și continuăm cu restul ordinii de zi și trecem imediat la punctul 6, dragi colegi. Dacă părăsiți sala, vă rog în liniște. Right, thank you. Um, so we go to point 6.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 Îmi cer scuze în numele colegei uh, Tania Fayon, care nu poate fi de față în ceea ce privește acest uh, raport, pentru că raportul LIBE a votat pentru ca, raportul de calificări în data de 15 iunie și mandatul a fost confirmat în plen în 5 uh, iulie. Consiliul a adoptat doar o abordarea sa generală parțială la sfârșitul lunii iulie și este important să subliniem deocamdată că, de fapt, Consiliul nu a fost în măsură să-și adopte mandatul pe întregul text. Deci are doar un mandat limitat. Anumite prevederi au fost, rămase, au fost lăsate deschise, mai ales cele referitoare la alte propuneri legislative din pachetul de azil pentru care Consiliul încă nu și-a adoptat încă o poziție, cum ar fi regulamentul Dublin. Doamna Fayon dorește să sublinieze că acest lucru încă nu a afectat în mod negativ procesul de negociere. Cu toate acestea, rezultatul final în continuare va depinde foarte mult de capacitatea Consiliului de a avea un mandat de plin. În ceea ce privește negocierile până în prezent, două triloguri au, avut, uh, au fost organizate, au avut loc și am făcut câteva progrese pentru anumite amendamente de compromis. Au mai fost organizate și ședințe la nivel tehnic. Negociatorii au fost în măsură să discute primele nouă articole din regulament și articolul 8 referitor la protecție internă, care este de asemenea și primul punct de discordie între cele două instituții în ciuda unei munci care s-a desfășurat într-un rând susținut și mai sunt încă două, trei locuri care sunt prevăzute până la sfârșitul anului. Dar este evident totuși că munca va trebui să continue și sub președinția viitoare și anume președinția Bulgariei. Profit de ocazie și lansez un apel către Consiliu pentru a adopta cât mai repede cu putință un mandat pentru restul prevederilor regulamentului și de asemenea să dea dovadă de spirit de compromis pe anumite puncte de vedere divergente care în continuare există între Parlament și Consiliu. Și dacă îmi permiteți, domnule președinte, aș mai adăuga încă un comentariu mai degrabă personal. Mie mi se pare inacceptabil ca toate aceste diferite dosare din pachetul de azil să nu au fi fost create de comisie într-un mod coerent. Cu toate acestea, Parlamentul nostru a fost totuși în măsură să vină cu o poziție după niște negocieri foarte aprinse și e mare, mare păcat, o adevărată rușine că și Consiliul nu e în stare să facă acest lucru și nu este în măsură să vină cu propria sa poziție. Și cred că Parlamentul nostru ar trebui să se gândească la o formă de reacție. Cum am putea încuraja Consiliul să vină până la urmă urmei cu un mandat? Mulțumim, mulțumim foarte mult pentru faptul că o înlocuiți pe doamna Fayon și pentru că ne-ați făcut această prezentare actualizată și pentru observațiile dumneavoastră finale în ceea ce privește întregul pachet de azil. Sunt convins că membrii vor aprecia acest raport. Dragi colegi, vă mulțumesc tuturor pentru că ați așteptat până la sfârșitul ședinței. Da, ajungem acum la sfârșitul ședinței, într-adevăr pentru că în mod foarte isteț am devansat două puncte de pe ordinea de zi, așa că iată, ajungem la diverse, dacă nu, următoarea ședință va avea loc în 20-21 noiembrie și un, ceea ce va cuprinde și o ședință comună împreună cu Econ. Vă mulțumesc tuturor și vă urez o seară plăcută. Vă mulțumesc pentru prezență.